dumneavoastră mai departe. Trecem deci la adoptarea procesului verbal al sesiunii de ieri. Nu sunt observații, procesul verbal se consideră adoptat.